tocmai din cauza faptului că voturile încep în plen la 11 și jumătate și care vor uh, scurta astfel uh, ședința noastră. Ați fost informați că nume, punctele 9, 13 și 14 vor fi amânate până la următoarea ședință a comisiei noastre, care va avea loc pe 26 și 27 septembrie. Din același motiv, vom reduce cu câteva minute dezbaterea referitoare la punctul 4, bugetul 2018 și punctul 8, cadrul financiar multianual. Domnul Gaier a cerut să Anticipăm prezentarea raportului, rapoartelor sale, punctele 5 și 6, instrument de flexibilitate și buget 2017 și o să începem cu aceste două rapoarte imediat după voturi. Acum, dacă nu sunt observații, consider că putem adopta ordinea de zi astfel modificată. Aș dori să vă indic faptul că, în conformitate cu dorința coordonatorilor, vom face o prezentare în ceea ce privește felul în care avansează negocierile între Uniunea Europeană și Guvernul Britanic uh, pe tema Brexit, iar negociatorul nostru, Guy Verhofstadt, va fi prezent în comisia noastră în data de 10 octombrie dimineață. Uh, vom preciza ulterior ora și, de asemenea, vor fi prezenți și reprezentanții ai Comisiei Europene. Vreau să vă spun că am încheiat un acord politic cu Consiliul mai, în uh, marți în ceea ce privește prelungirea Fondului European de Investiții Strategice. Și acum vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a cizela textul în așa fel încât să-l putem vota cât mai repede în plen scopul fiind să intre în vigoare la începutul lui 2018. Vreau să felicit pe raportorul nostru, domnul Fernandes. Coordonatorii în această dimineață. Da, într-adevăr, putem să-l aplaudăm. În această dimineață, coordonatorii l-au desemnat pe Jens Geier pentru a-și elabora raportul referitor la mobilizarea instrumentului de flexibilitate și pentru Fondul pentru Dezvoltare Durabilă și președintele dumneavoastră este cel care se va ocupa de raportul referitor la lichidarea financiară a Comunității Europene de Cărbune și Oțel, CECO. Grupul GUE va desemna un raportor pentru punerea în aplicare a instrumentelor financiare și pentru acțiunile externe, revizuire la jumătate de mandat și cadru financiar multianual dincolo de 2020, arhitectura acestuia. Iată informațiile pe care doream să vi le aduc la cunoștință. În principiu ați primit comunicarea în ceea ce privește procesul verbal al lucrărilor din 18-20 iunie. Dacă nu sunt obiecții, atunci consider că astfel redactate aceste procese verbale pot fi adoptate. Și iată că ajungem acum la voturi. Je vous invite à introduire Vă invit să introduceți cartelele de vot în console. I don't have the card, yeah. A, ah, îmi pare rău, nu am cartela la mine. Nici eu, spune domnul președinte. Alors, qui, qui n'a pas sa carte? Cine n-are cartela la îndemână? Janelli. Oh, bon, le premier vote... Primul vot se referă la decizia 18, secțiunea a treia, raport general, raportul Ianț Gaier, decizia 18, vot electronic. Le scrutin est ouvert. S-a deschis votul. Le scrutin, tout le monde a voté? A votat toată lumea. Se pare că nu, mai lipsește încă un vot, s-a închis votul. Și se adoptă 23 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Acum, cine dorea să voteze pentru, neavând cartela la îndemână? 1, 2, 3, 4, 5. Deci, în total, 28 de voturi pentru. Nous en venons maintenant sur le rapport de monsieur. Și acum, în ceea ce privește raportul uh, domnului Tarant, celelalte secțiuni pentru bugetul 2017, transferuri. În principiu, nu trebuie să votăm dacă nu se opune nimeni. Deci dacă nu se opune nimeni, considerăm că sunt astfel adoptate. C'est encore mieux. Sur les immeubles. Apoi, clădirile. Sur le rapport de Madame Almeyer, qui n'est pas avec nous. Raportul doamnei Holmeier, care nu este alături de noi în acea... A, să știți că sunt aici lângă dumneavoastră, mă căutați în sală și eu sunt chiar în dreapta dumneavoastră. Tu la parole. Aveți cuvântul atunci. Ähm, Domnule președinte, foarte pe scurt astăzi și doream să lansez și un mic protest. În primul rând, pentru Liban, uh, raportorii din umbră și cu mine ne-am reunit, am făcut la fel și pentru Nepal și am discutat despre cele două clădiri ale Comisiei. În ceea ce privește Libanul, nu au fost probleme, totul este clar, este necesar, important și toate datele pot fi găsite pe e-committee. Este vorba pur și simplu de faptul că lucrătorii noștri trebuie să lucreze în niște clădiri uh, adecvate, potrivite, um, care să um, le permită să lucreze în mod adecvat. Uh, iar în Liban situația este uh, din ce în ce mai, uh, mai complicată. În ceea ce privește Nepalul, au fost mai multe, colegi, mai multe întrebări din partea colegilor. Am uh, dus special încă o discuție cu SAE pe acest subiect. Mi s-a spus că peste 400 de milioane de euro vor fi cheltuiți în Nepal și că asta trebuie să se întâmple cu o infrastructură de personal uh, potrivită. Uh, este foarte greu să găsești în Kathmandu clădiri, pentru că sunt puține birou, uh, clădiri um, um, adecvate și um, mai ales după, după seismul din, din trecut de 9,8 pe scara Richter este foarte greu să găsești uh, clădiri uh, consolidate. Acum ei sunt într-o clădire care va trebui dărâmată. Uh, deci costurile vor trebui, costurile sunt adaptate, um, diferența față de un alt licitant a fost de 1%. Deci am aproape era să nu reușim să primim această clădire. Uh, nu am să vă dau cifrele individuale, oricând doriți uh, vă pot da o hârtie ca să verificați toate hârtiile, însă raportorii din umbră și cu mine am fost de acord că ambele clădiri trebuie adoptate, aprobate. Acum protestul meu, avem două clădiri ale comisiei, și la secretariatul uh, pentru Comisia, Comisie de Buget de 20 de mail-uri, tot încerc să mă pun pe ordinea de zi um, ca să, um, ca să putem plăti o chirie mai uh, mică pentru clădirile pe care le avem. Um, asta îmi doream, să putem să vorbim despre asta în comisie. N-am înțeles de ce nu s-a putut pune pe ordinea de zi, ne, ne ia 30 de secunde. Mulțumesc, domnul Depre. Da, foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că eu, cu ocazia ședinței precedente, am subliniat problema aceasta a costurilor uh, investițiilor în uh, Nepal. Vreau să mulțumesc doamnei Holmeier, care a organizat o ședință cu serviciile competente pentru afaceri externe și, tehnic, cred eu că după această ședință, da, trebuie să spun că uh, recunosc, am înțeles că prețul care este solicitat, corespunde cu exigențele din punct de vedere tehnic um, pe care le aveam. Și aș dori de asemenea să fim informați despre strategia geopolitică care justifică un astfel de, o astfel de investiție. Am primit o notă în acest sens, nu m-a convins pe deplin, însă Uh, până la urma urmei, uh, cred că nu sunt motive pentru a se pronunța împotriva acestei uh, solicitări. Sunt de acord cu doamna Holmaier. Ja am tylko takie ogólne pytanie do zastanowienia się. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare generală. Așa, ca să ne gândim, de ce avem noi nevoie de o reprezentare în Nepal? Nu cred că e nevoie de așa ceva. Și cred eu că ar fi mult mai bine pentru noi dacă n-am avea niciun fel de reprezentare și bugetul ar fi mai puțin grevat de astfel de cheltuieli. Mulțumesc. Dezbaterea a avut loc. Cei care au dorit aceste informații le-au obținut și acum vă propun să votăm. Cine este pentru? ridicăm votăm prin ridicarea mâinii. Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Acum, Liban pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și iată că am încheiat ședința în ceea ce privește voturile și acum o să-i dau cuvântul lui Jens Geier referitor la proiectul de buget rectificativ numărul 5 Les deux autres, on les verra la, Danke, Herr Präsident. Danke auch, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, für das Entgegenkommen. Das, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Äh, mulțumesc și pentru faptul că ați acceptat să abordăm um, mai devreme punctele mele. Din păcate, în paralel, mai am o obligație și va trebui să plec imediat. Bugetul rectificativ numărul 5 este până la urmă munca tehnică după decizia politică uh, de a crea un fond european pentru dezvoltare uh, durabilă. Este ceea ce se numește și Fondul pentru Africa. Deci uh, calculăm o sumă de garanta um, și o punem la dispoziție pentru garanții, astfel încât Uh, în statele africane, să se cheltuie acești bani și uh, să se combată uh, în așa fel încât să se combată cauzele care duc la emigrație. Suma este de 1,5 miliarde. Mă bucur că statele membre de această dată nu vor să lase toate aceste costuri uh, bugetului european. 400 de milioane de euro vin din Fondul European de Dezvoltare și uh, mai rămân, uh, deci, numai o parte din bugetul european, 75 de milioane în tranșe de 25 vor fi puse la dispoziție de la următorul buget. Deci pentru 2017 vom avea 75 de milioane pe care trebuie să le mobilizăm cu proiectul de buget rectificativ numărul 5. Finanțăm din, și din bugetul de flexibilitate, astfel încât să nu trebuiască să facem uh, schimbări mai mari la buget. Asta despre uh, bugetul rectificativ 5, DAB 5. Și dacă îmi permiteți să mă refer și la punctul 7 de pe ordinea de zi, imediat după, pentru că este o legătură, este vorba de mobilizarea instrumentelor de flexibilitate, tocmai pentru a pune la dispoziție această sumă. În același timp, mm, da, cu DAB 5 mai facem încă un lucru, și nume în cadrul uh, marii, marului, marelui acord politic, uh, Uh, la care s-a ajuns pentru bugetul 2017, am făcut uh, am prevăzut măsuri și pentru revizuirea uh, planificării inter, pe termen mediu. Mobilizăm acum retroactiv creșterea rezervei pentru ajutoare de urgență de la 280 la 300 de milioane. Și asta la nivelul prețurilor din 2011. Deci astăzi asta înseamnă o mobilizare de 22,8 milioane de euro. Plățile pentru fondul de azil, imigrație și integrare sunt reduse uh, cu acest uh, DAB. Am discutat despre asta la ultima reuniune a Comisiei. Implementarea mm, sau mm, programului din aceste fonduri uh, funcționează mai încet decât ne așteptăm în statele membre. Numai în primăvara acestui an unele state membre au uh, notificat comisiei autoritățile care se vor ocupa de aceste fonduri. Tocmai de aceea fondurile pe care le-am pus uh, la dispoziție pentru acest fond nu vor fi cheltuite în 2017, deci putem transfera aceste fonduri. Tocmai la coordonatori am vorbit despre uh, faptul că este și un învățământ pe care trebuie să-l tragem după modul în care au evoluat lucrurile și îi sprijin și argumentația lui Siegfried Mureșan în acest sens. Dacă într-adevăr fondurile atât de dacă ă, statele membre nu au solicitat aceste fonduri, înseamnă că nu au avut atât de mare nevoie de ele precum ă, încerca să ne facă să credem Consiliu. Merci, monsieur le rapporteur général. Y a-t-il des observations Mulțumesc, domnule raportor general. Aș dori să știu dacă sunt observații, întrebări. Se pare că nu. Deci încă nu știți care este poziția Consiliului pe acest buget rectificativ numărul 5. Vreau să vă spun că pe 28 septembrie, la ora 12, este ultima limită pentru a înainta amendamente și votul în Comisia pentru Bugete va pe loc pe 9 sau pe 10 octombrie, iar votul în ședința plenară ar trebui să fie pe 23 până pe 26 octombrie. Raportul numărul 7, Jens Geier, mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Da, domnule președinte, de fapt tocmai prezentasem și numărul 7. Ah, bun. Același calendar. Doamna Vaidere vrea să intervină. Am înțeles că aveți anumite constrângeri, da? Vă presează timpul. Sur le rapport uh, numero... If I may, yes. Qui porte... Raportul... Bun, vă rog. Si le rapporteur general est d'accord? Dacă domnul raportor general este de acord. Okay, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, Uniunea Europeană și Fondul European de Solidaritate este un răspuns în cazul unor dezastre naturale și catastrofe naturale și este ca posibilitatea noastră de a ne exprima solidaritatea cu anumite regiuni afectate în Europa. Și plafonul anual este de 500 de milioane de euro, după cum știți, uh, în funcție de prețurile din 2011, peste cadrul financiar multianual, iar scopul raportului meu este să ne asigurăm că uh, se avansează pregătirile pentru bugetul 2018. Plățile în avans ne vor permite să reacționăm la timp, în mod eficient, în cazul unei de catastrofe naturale. În 2018, totalul acestor plăți în avans este de 50 de milioane de euro ca și angajamente și uh, credite de plată. Iar suma acestor avansuri n-ar trebui să depășească 10% din contribuția financiară um, scontată și aș dori să subliniez că Fondul pentru Solidaritate nu este doar așa încă un instrument financiar, ci este o platformă, o platformă a solidarității și o, ne permite să transmitem un mesaj puternic la nivel politic în momentul în care venim cu asistență față de cetățenii afectați din Europa. Și a fost uh, evident chiar ieri, în momentul în care s-a aprobat uh, cea mai mare mobilizare a acestui fond de 1,2 milioane ca și asistență financiară pentru Italia. Ca și rezultat, 2018 vom începe fără surplus financiar uh, cu restanțe din anii precedenți. Deci, în consecință, uh, suntem la îndemâna uh, naturii pe viitor. Și includerea plăților în avans trebuie să se facă și pentru bugetul 2018. Mulțumesc! Merci. Merci, Madame le rapporteur. Mulțumesc, domnul raportor. Aș dori să știu dacă eventual sunt observații. Văd că nu. Atunci, calendarul este exact același cu cel al bugetului uh, general a, uh, pentru a depune amendamente, pentru a vota în comisie și pentru a vota în plen. Și acum, domnule raportor general, doriți să faceți o prezentare în ceea ce privește pregătirea bugetului 2018 și să ne spuneți felul în care vor fi tratate numeroasele amendamente care au fost înaintate pe marginea acestui proiect de buget. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în etapa acum în care săptămâna trecută au fost decise toate amendele din partea Parlamentului. Acum două săptămâni din partea comisiilor, iar săptămâna trecută grupurile politice. Deci vineri, împreună cu secretariatul Comisiei pentru Bugete, căruia doresc să mulțumesc foarte mult pentru sprijin și dedicație, am făcut o simulare a ceea ce putem finanța cu resursele limitate pe care le avem. În această uh, săptămână sunt în uh, contact permanent cu raportorii din umbră pentru a ne reuni în urma unui pachet de compromis Uh, vom uh, vota asta după săptămâna, vom discuta despre asta după săptămâna verde și vom uh, vota în comisie la finalul lui octombrie. Obiectivul este să avem o poziție clară în negocierile ce urmează cu Consiliul. Cererile pe care le facem trebuie să fie realiste și să meargă acolo, să canalizeze bani acolo unde este nevoie Uh, obiectivul meu este să obțin o majoritate cât mai largă. Uh, sunt în strânsă legătură cu raportorii din umbră pentru că vom avea nevoie de o majoritate largă pentru negocierile cu Consiliul. După cum știți, Consiliul a făcut reduceri, unele irresponsabile, în domenii care afectează uh, viitorul Uniunii Europene, cercetare, inovație, infrastructură. Și în următoarele concilieri Uh, ne vom uh, menține poziția și nu vom accepta aceste reduceri. Lucrez acum la compromisuri, însă cum vor arăta lucrurile? Întâi la rubrica 1A avem 56 de milioane de euro marjă. Vom uh, folosi această marjă pentru a consolida liniile care uh, necesită foarte mult asta. IMM-uri, cercetare, inovație, COSME, Erasmus, Marie Curie, uh, Uh, uh, Consiliul European de Cercetare și programe pentru schimbările climatice. Veți vedea că liniile bugetare uh, în ceea ce privește schimbările climatice încerc să le consolidez. De asemenea, vom încerca să îmbunătățim toate reducerile EFSI. La 1B, Încercăm să vedem care vor fi sumele. Diferitele grupuri au depus diferite sume. Rubrica 2, după cum știți, în agricultură spațiul de manevră este mai mic, mai mic decât în alte uh, secțiuni. Încercăm să reacționăm la uh, crize aici mai degrabă. Uh, Tocmai de aceea marja de 330 de milioane de euro rămâne neatinsă pentru a fi disponibilă într-o eventuală criză. Vom folosi aproximativ 100 de milioane de euro pentru proiecte uh, pe care colegii de la Agri le consideră neapărat necesare și aș dori să sprijinim mai mult tinerii agricultori. Asta trebuie să facem. Se creează locuri de muncă, se reduce șomajul în rândul tinerilor în zonele rurale și așa mai departe. La rubrica 3 Ehm, avem marjă zero, însă ehm, de la începutul anului am spus că este foarte important să îmbunătățim siguranța și securitatea cetățenilor și de aceea vom consolida agențiile Uniunii Europene care au, ehm, care au competențe în domeniul justiției și poliției. Avem o marjă de 230 de milioane uh, facem tot, ne facem temele, dar dacă va exista o decizie să se, să se continue facilitatea uh, pentru refugiați pentru Turcia, totul de la um, rubrica 4 va trebui să fie regândit. Dar deocamdată lucrăm cu uh, ce avem, folosim marja pentru a consolida vecinătatea imediată și mai ales uh, cea sudică, pentru că de acolo vin uh, uh, marile provocări. Nu uităm și vecinătatea estică, vedem o federație rusă din ce în ce mai activă și există țări care sunt pe cale să încheie cooperări uh, cu Uniunea Europeană, Ucraina, Georgia, Moldova și, bineînțeles, uh, ne uităm cu mare atenție la mm, propunerile colegilor de la AFET care propun uh, reduceri um, la unele linii privind fondurile de preaderare cu uh, Turcia, având în vedere reducerile, um, încălcările drepturilor omului acolo. Deci colegii um, propun reducerea unor linii uh, pe care sprijină reformele politice, să, să, se impună câteva, să se pună câteva linii în rezervă și să se impună câteva condiții astfel încât uh, să depinde de drepturile omului. Cam acestea sunt direcțiile în care mm, uh, dorim să ne îndreptăm cu raportorii din umbră, apoi proiecte pilot și acțiuni de pregătire. Lucrăm uh, la un pachet pentru proiectele pilot care au fost bine evaluate de comisie A sau B. Până la urmă, cred că vom avea o poziție rezonabilă astfel încât să reflectăm prioritățile Parlamentului și cred că vom obține o majoritate largă, ea este foarte importantă. Deci apelul meu este către toate grupurile politice, pentru toți cei care intenționează să sprijine bugetul la final, um, să știți că ușa mea este deschisă să lucrăm la amendamente și în timpul săptămânii vers, dacă este nevoie. Îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan, care a făcut o muncă extraordinară și care încearcă să împace toate așteptările, mai ales ale celor care intenționează să voteze pentru bugetul pentru 2018. Richard Ashworth, acum raportor pentru celelalte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep prin a le aminti colegilor că în aprilie acestui an Parlamentul a adoptat uh, bugetul Parlamentului și aș vrea să vă amintesc că am fost de acord cu o creștere de 2,3% față de anul precedent. Având în vedere nivelul de inflație, mie mi s-a părut rezonabil și uh, responsabil să luăm această poziție. Doresc să recomand acestei comisii și Parlamentului ca acest nivel de creștere, 2,3%, să fie uh, văzut ca un reper pentru celelalte instituții. Mă bucur să pot spune că majoritatea celorlalte instituții acceptă uh, acest uh, punct uh, și uh, au venit cu propuneri similare. Există trei excepții pe care doresc să le menționez. Întâi, supraveghetorul european pentru protecția datelor, Cunoașteți uh, probabil că este o organizație nouă și s-a solicitat crearea unui nou uh, consiliu și pentru a, pentru a finanța asta va fi nevoie de aproximativ 27,79% creștere. Uh, sună mult, dar se începe de la o bază foarte scăzută. Apoi, Curtea Europeană de Conturi are o, un volum de lucru mult mai mare, deci accept că este um, uh, nevoie de mai multe fonduri, iar apoi Curtea Europeană de Justiție au argumente foarte bune pentru mai, multe, mai multă finanțare, întâi pe, din cauza nivelului ridicat de activitate, dar și pentru că au trebuit să răspundă la unele probleme de securitate. Uh, 2,96 va fi creșterea în față de anul trecut. În fața acestor costuri suplimentare, consider că Consiliul, în propunerile pe care le-a făcut, a redus prea mult nivelurile de finanțare și aș uh, recomanda să uh, eliminăm unele dintre aceste reduceri. Totuși, uh, dacă dorim să uh, controlăm în continuare bugetul general și în continuare în uh, cadrul plus minus 2,3%, trebuie să facem economii suplimentare. Propun să facem asta mai ales prin uh, o mai mare eficiență. Am corespondat cu Curtea de Conturi, ei ne-au prezentat o scrisoare în care fac propuneri de a reduce aproximativ cu 750 de mii de euro fond, uh, bugetul uh, în alte locuri pentru a compensa fondurile suplimentare. De asemenea, o altă parte din economiile noastre trebuie să vină dintr-o oarecare redistribuție a fondurilor. Am analizat cu foarte mare atenție toate rubricile, mai ales uh, Comitetul Economic și Social, 130 de milioane de euro și Comitetul Regiunilor 93 de milioane de euro. Pentru aceste două organizații, pentru 2018, eu propun o înghețare a nivelului. Sunt conștient de asemenea că Serviciul European de Acțiune Externă um, se confruntă cu costuri crescânde parțial din punct de, din, din, din cauza personalului, dar uh, parțial și din cauza programului de comunicare strategică, autorizat uh, și uh, recunoscut de comisiile acestui Parlament. Majoritatea costurilor pot fi acoperite din bugetul actual SAE, dar accept că uh, este nevoie de o creștere de aproximativ un milion de euro pentru a respecta cerințele Stratcom. În plus, în urma unei reuniuni cu raportorii din umbră, în această săptămână. Le-am ascultat uh, argumentele uh, în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție. Accept că e nevoie de finanțare suplimentară pentru uh, traducere și interpretare. Deci am fost de acord cu raportorii din umbră să realocăm 1,9 milioane de euro Uh, curții de uh, justiție. La SAE am ascultat uh, cu înțelegere ombudsmanul european a argumentat pentru măsuri de formare pentru personal. Aproximativ 100.000 uh, de euro în plus au fost alocați. Însă, după ce am făcut aceste concesii, sunt dezamăgit că nu am uh, putut să cădem de acord asupra două puncte. Întâi, după cum am spus, Curtea Europeană de Conturi ne-a scris o scrisoare și ne-a propus o reducere de 750.000 de mii de euro. Ne-au spus că pot accepta această sumă și nu înțeleg, deci, de ce marile, cele două mari grupuri uh, insistă să ne întoarcem la finanțarea uh, inițială pentru uh, Curtea de Conturi, când au spus că pot funcționa mai puțin. La fel pentru CORE și CESE. nu sunt uh, convins de uh, nevoia de a crește fondurile pentru acestea. Aș dori să le amintesc colegilor că dacă vrem să încercăm să menținem uh, reperul de 2,3% pe care ni l-am stabilit pentru toate instituțiile, dacă vrem deci să respectăm asta, va trebui să luăm câteva decizii chiar mai dificile însă îi rog pe, și tocmai de aceea îi rog pe colegi să fie dispuși la compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ashworth, pentru această prezentare care arată, bineînțeles, uh, rigoare și dorința de a obține echitate. Voi da cuvântul raportorilor uh, din umbră. Începem cu domnul Viotti i eu doresc să exprim felicitări domnului raportor general pentru buget, pentru efortul pe care îl face până acest moment, și anume răspund deja la apelul pe care l-a făcut la final, pentru că înțeleg și în același timp sprijin nevoia de a avea un parlament cât mai solidar cu putință în prezentarea unei poziții comune în legătură cu acest bilanț. Însă, așa cum știe deja domnul raportor, și având în vedere că întotdeauna ușa noastră este deschisă, într-adevăr reușim să purtăm și un dialog pe cale neoficială. Există o serie de elemente pe marginea cărora va trebui să lucrăm până în momentul în care vom ajunge din nou în comisie ca să votăm poziția noastră definitivă. Nu sunt multe la număr aceste diferențe, însă ele au o valoare politică și anumită însemnătate, motiv pentru care cred că putem cu toții, indiferent de poziția pe care o avem, cred că putem cu toții, repet, să ne recunoaștem poziția pe care o avem și anume Europa care își dorește așa cum și-o dorește Parlamentul European și nu Europa cu reduceri bugetare, cum o vede Consiliul. O să iau uh, cumva pe capitole, pe rubrici, pentru că știm că există probleme pe anumite capitole, de pildă eforturile care au fost făcute la rubricile 1A și 1B. A fost o muncă deosebită de recuperare totală a reducerilor care au fost prezentate, de recuperare în egală măsură, mai ales pentru programelor uh, de interconectare a Europei, Horizont 2020. Apreciem foarte tare aceste lucruri și, într-adevăr, acest lucru corespunde poziției noastre și, în același timp, poziției Parlamentului. Acum mai rămân câteva diferențe importante cu privire la abordarea pe care o vom prezenta în legătură cu Youth deci in Nation, deci inițiativa pentru tineri, cu alte cuvinte, pentru că uh, pe acest subiect se impune să facem un apel și cred că trebuie să dăm dovadă de o mai mare ambiție. Am auzit într-una dintre reuniunile precedente intervenția colegului uh, Fernandes care insista pe nevoia de a răspunde tinerilor, de a le permite să, să stăm aproape de ei. Cred că dacă începem să ne imaginăm un sistem în care investim miliarde și miliarde de euro pentru mobilitate în general și pentru mobilitatea tinerilor în mod deosebit, cred că putem face eforturi maxime pentru a putea să uh, ne ocupăm și să obținem rezultate în ocuparea tinerilor. Și în acest sens, cred că trebuie să uh, facem o tentativă importantă, o încercare importantă, pentru că avem această problemă a șomajului în rândul tinerilor și această problemă a tinerilor care nu au locuri de muncă nu vizează o singură țară în parte, ci este o problemă a întregii Europe. Iar uh, la alte capitole și foarte rapid, cred că ar trebui să facem eforturi, poate niște demersuri mai aprofundate în ceea ce privește cultura, pentru că acolo există o marjă practic anul viitor va trebui să facem eforturi pentru cultură, este evident acest lucru și mai cred că, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, mai cred că la rubrica 4 există deja anumite probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Pentru că avem o viziune comună, sigur, nu pe termen lung, dar în orice caz trebuie să ajungem la un rezultat. În fine, referitor acum la proiectele pilot, și aici opoziția este cunoscută și noi ne-am confruntat pe acest subiect de mai multe ori, am, ne-am consultat, de fapt, noi între noi pe durata proiectului uh, pilot Eu aș propune să respectăm o metodă care să nu fie neapărat o metodă a modului de votare a proiectelor pilot, așa cum au propus uh, proiectele pilot și așa cum a fost sugestia Comisiei, ceea ce aș propune ar fi să avem un criteriu care să fie cel al priorităților politice ale Parlamentului. Și în acest sens, uh, Dacă ne gândim la proiectul <clears throat> pilot și pachetele pentru acest proiect pilot, aș propune în acest caz domnului raportor să nu respecte un unic criteriu uh, de votare, ci să acorde o prioritate politică în funcție de prioritățile Parlamentului și cred că e de datoria noastră în ceea ce ne privește pe noi, dacă ne dorim ca Parlamentul să rămână o instituție autonomă, cred că este un lucru care ne permite uh, să răspundem nevoilor cetățenilor europeni care așteaptă de la acest buget niște soluții importante. Vă mulțumesc încă de pe acum. Domnul raportor a spus că ușa dumnealui e întotdeauna deschisă. Voi profita <laughs> din plin de această ocazie în cadrul uh, și pe durata următoarei săptămâni. Mă iertați, domnule președinte, dacă nu reușesc să urmăresc restul discuției, le cer tare și colegilor, însă, din păcate, se votează mai devreme și am alte obligații. Mais, puisque vous êtes encore là, monsieur... Pentru că, oricum, vă mulțumim că sunteți prezent, domnule Vioții, vă mulțumim pentru intervenție și, într-adevăr, ocuparea tinerilor este o problemă esențială, pentru că șomajul rândul tinerilor este scandalos și uh, mai ales în anumite, în anumite țări unde jumătate din tineri sunt șomeri. E nevoie de mobilitate, dar e nevoie și de o instruire profesională, deoarece acest lucru le condiționează accesul pe piața muncii. Domnule Colmel. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și din partea mea și nu va dura foarte mult. Doresc și eu să mulțumesc domnului nostru raportor Richard Ashworth pentru munca pe care a depus-o și, într-adevăr, a fost o muncă decisiv și uh, sunt pe deplin de acord cu dumnealui, cu propunerile pe care le-a făcut și îl susțin uh, pe cât posibil în, uh, în abordarea pe care a propus-o. Très bien. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Frumos, scurt și la obiect. Domnul Taron. Thank you. Mm, as to... Domnul Taron, referitor la raportul domnului Mureșan, o să repet ce am mai spus și la reuniunea coordonatorilor, și anume, nu intrați în amendamentele verzilor, pentru că, așa cum v-am mai spus, am avut impresia că ele au fost reținute, ales în ceea ce privește formularea propunerilor de compromis. Vă felicit și vând bun din pupa ce să vă zic la reuniunea de conciliere. Referitor la restul secțiunilor, nu pot decât să repet intervenția domnului Kelmel. Kelmel, felicitări domnule Ashworth. Merci. Mulțumesc. Mulțumim, mergem mai departe. Și vom da acum cuvântul domnului Vali Domnule Fernandez, vreați să interveniți în numele PP-ului, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi limba portugheză. Eu cred dar își parabéns au... Aș vrea să fericit și eu pe raportor pentru munca depusă, pentru cât de ambițioase sunt propunerile dumnealui și să le mulțumesc în egală măsură raportorilor pentru, pentru realismul de care au dat dovadă. În egală măsură Mă bucură foarte tare munca depusă de către grupurile politice și de către raportorii din umbră. Parlamentul, ca de obicei, a fost solidar și, mai ales în ceea ce privește chestiunile bugetare, prioritățile ne sunt aceleași, chiar dacă poate nu avem aceleași păreri de fiecare dată. Toată lumea susține creșterea și competitivitatea UE, toată lumea susține în egală măsură și nevoia de a crea locuri de muncă și îndeoseb de a crea locuri de muncă pentru tineri. Considerăm de aceea că IMM-urile joacă un rol important în acest context, că cercetarea și inovarea sunt și ele esențiale și, de asemenea, consider că este inacceptabil și mai ales de neînțeles faptul că din partea Consiliului vine o propunere de, de reduceri și tăieri bugetare de 490 de milioane din mm, orizontul 2020. E de toată jena această propunere, nu mai zic că se bate cap în cap cu propunerile și poziția Consiliului. Și în egală măsură este la fel de neacceptabil să vedem că politica de coeziune, altfel esențială pentru buna dezvoltare a creșterii și evoluției Uniunii Europene și pentru coeziunea economică, socială și teritorială, a ajuns la o reducere de 240 de milioane la capitolul plăți. Consiliul cumva își taie craca de sub picioare singur, ceea ce chiar e de neînțeles. Cât privește tinerii, Trebuie să facem tot ce ne stăm putință pentru a promova ocuparea tinerilor, integrarea pe piața muncii, însă ceea ce ne privește ne interesează să avansăm pe această cale, ne interesează formarea profesională, ne interesează instruirea, învățământul, toate acestea sunt esențiale. În egală măsură însă trebuie să promovăm mobilitatea și în același timp să creăm un sentiment de apartenență la Uniunea Europeană și sunt convins și sigur că bugetul Uniunii Europene va beneficia de un sprijin consistent din partea grupurilor politice care susțin menținerea acestui uh, proiect, care este un proiect de pace și de valoare, dar este și un proiect de creștere economică și de calitate a vieții pentru cetățeni. Și îmi amintesc și reamintesc de câte ori am ocazia că bugetul Uniunii Europene reprezintă 1%, aproximativ 1% din uh, uh din venitul național brut, de fapt, nu chiar din PIB, ca să fim foarte preciși. Și acest lucru este esențial, acest buget pentru dezvoltarea Uniunii Europene și a permis să putem reacționa la crize, să putem depăși crizele pe care le-am parcurs și în unele țări, precum în Portugalia, acest buget al Uniunii Europene reprezintă peste 70% din volumul de investiții publice. Și vorbim în acest caz în ceea ce privește uh, raportul, vorbim de 24% din bugetul Uniunii Europene, pentru că 6% reprezintă cheltuieli administrative și uităm de cele 6% cheltuieli administrative, deci este vorba de 94% care merg la investiții, deci numai 6% se orientează către administrație și către aspecte financiare, așa încât ar trebui să investim cele 94% de procente rămase. Bun, e adevărat că și 6% cheltuielile cu administrația sunt importante și, bineînțeles, încercăm să beneficiem pe cât posibil pentru a asigura o bună funcționare a UE, dar uh, uh, totuși dacă nu avem această sumă minimă, n-am putea să ne facem treaba și uh, bugetul și obiectivele n-ar putea să fie respectate. Aș dori în egală măsură să-mi exprim mulțumirea pentru munca depusă de domnul Ashworth Uh, și suntem cu toții de acord că bugetul instituțiilor, chiar dacă nu reprezintă încă o dată decât 6% din totalul bugetului, este un buget care trebuie să fie foarte riguros, să încercăm economii și avem nevoie însă și de resurse astfel încât fiecare instituție să funcționeze și să se situeze la înălțimea priorităților și în egală măsură la înălțimea uh, provocărilor și mandatului fiecărei instituții. Sper că vom susține aceeași poziție și în cadrul Consiliului, o poziție constructivă, pentru că uh, Consiliul vine cu propuneri de tăiere, dar nu explică și de unde vin aceste idei de tăiere, care sunt așa absolut uh, întâmplătoare. Sunt absolut uh, convins că sunt pe calea cea bună, Raportorii a lucrat excelent și deci sunt absolut convins încă o dată că Parlamentul va rămâne solidar în favoarea acestor obiective. Mulțumesc, domnule Fernandez. Mulțumim foarte mult că ne-ați transmis și nouă cum văd lucrurile colegii noastre din PP. N-am auzit intervențiile raportorilor fictiv. de la celelalte grupuri politice. Domnul Dos Santos este lângă noi, poate vrea să intervine. Vreți și dumneavoastră să interveniți referitor la celelalte secțiuni? Sí, señor presidente. Da, domnule președinte, foarte multe n-aș avea eu de adăugat. Înainte de toate, doresc să-l felicit pe domnul raportor pentru munca depusă. A lucrat foarte bine și iată că am putut avea un dialog um, foarte amănunțit. Și am avut deja ocazia să spun acest lucru. Există diferențe de opinie, e adevărat, în cadrul grupului nostru, îndeosebi în ceea ce privește Curtea de Conturi este o situație care se va lămuri pe viitor și, printre altele, mă gândesc și la o discuție cu uh, Curtea de Conturi, dar mai există o diferență de opinie care ține de importanța pe care fiecare deputat sau grup politic o acordă Comitetului Regiunilor. În ceea ce privește grupul socialiștilor și democraților din care fac eu parte, poziția noastră e foarte limpede la nivel politic spunea și colegul Fernandes, e vorba de o uh, abordare pur politică, de altfel președintele Tajani spunea recent în discursul în fața Parlamentului că nu putem uita de această componentă. Este evident că trebuie să dăm dovadă de o abordare rațională în uh, abordarea, în alocarea fondurilor, dar această abordare rațională nu trebuie să pună sub semnul întrebării buna funcționare în condiții de transparență, dar buna funcționare în tot cazul. Vă reamintesc că bugetul celorlalte instituții este destul de limitat în uh, bugetul total, însă este de la sine înțeles că pentru fiecare instituție în parte bugetul este important pentru a putea uh, să își folosească în mod corect fondurile și mai ales pentru a putea face o evaluare oportună din punct de vedere politic. Cred că suntem pe calea cea dreaptă, cred că toate legăturile și toate discuțiile vor continua, motiv pentru care nu văd să fie probleme majore în acest domeniu în cadrul grupului socialist. Și așa cum am mai zis, munca depusă de raportor foarte, a fost foarte bună, au fost deschiși, au încercat să coopereze, au încercat să ajungă cu fiecare dintre noi la o poziție reușită și cred că rezultatul va fi foarte bun. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Dos Santos. Așadar, am ascultat și pozițiile raportorilor din umbră. Cred că domnul raportor general ar putea în acest moment, în două vorbe, să tragă o concluzie, să pună punct acestui schimb, așa încât o să dăm cuvântul raportorilor de la alte secțiuni. Domnul Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doar câteva cuvinte. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, comentarii utile pentru munca pe care o vom face în următoarele săptămâni. În următoarele două săptămâni vom menține contactul cu raportorii din umbră tocmai pentru a veni cu un compromis bun care să oglindească punctele de vedere ale tuturor colegilor care susțin bugetul european pentru 2018. Un compromis care să ne permită să mergem la conciliere, un compromis care să ne permită să apărăm prioritățile politice pentru anul viitor pe care împreună le-am hotărât la începutul anului și le-am apărat de atunci și până în prezent. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să mulțumesc colegilor pentru comentariile foarte amabile și vreau să le mulțumesc pentru munca pe care am făcut-o cu toți împreună până în prezent. Am făcut multe, am înregistrat multe progrese. Mai sunt uh, câteva progrese de înregistrat pe viitor. Vom face acest lucru și să sperăm că vom avea un rezultat care ne va permite să mergem la concilierea cu Consiliul. Mulțumesc! Merci, nos colegi. Mulțumesc colegilor Mureșan și Ashford, și le urăm mult curaj și cu siguranță vor profita de săptămâna verde sau turcoaz, cum vreți noastră să o numim, și în orice caz vă urez ambilor o săptămână turcoaz fericită. Acum, dragi colegi, Vom discuta despre cadrul financiar plurianual, așa cum ar putea el să fie organizat, cu începere din 2021 încolo. Și avem nevoie de cei doi raportori, Isabel Tomaș și Ian Olbrecht, tocmai ca să ne limpezească ideile referitor la acest aspect. Doamna Toma. Je precise que je vais lever... Precizez faptul că ședința se va încheia la ora 11 și 20, în așa fel încât să aveți timp să mergeți fără să trebuiască să alergați în uh, ședința de plen în hemiciclu. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. A, înțeleg că mă încurajați să vorbesc repede. După cum știți, am uh, hotărât să prezentăm ca urmare a documentului de poziție din partea comisarului um, Otinga și a doamnei comisar Crețu din luna mai. Deci am hotărât să prezentăm Parlamentului o rezoluție pentru a răspunde la acel document de poziție. Dar acest document, această rezoluție, pre, care în mod normal trebuie să fie votată luna octombrie, nu va fi, nu va intra în detalii pentru că avem un raport de inițiativă pentru asta. Și acesta ar trebui să se încheie în decembrie, în așa fel încât să poată fi votat în martie. Și deci, pentru acest raport din proprie inițiativă, am solicitat toate comisiile parlamentare ale Parlamentului, în așa fel încât să ne ofere idei referitor la diferitele politici. Deci, aici e vorba de o rezoluție, un text foarte scurt, un prim punct de plecare referitor la mize și o, niște indicații cam cum ar trebui să arate pe viitor cadrul financiar multianual. Acum, pe conținut, am să enumăr foarte rapid uh, ce conține textul. Mai întâi, constatăm că există limite și neajunsuri în cadrul financiar multianual deocamdată și în sistemul său de finanțare. Salutăm uh, documentul de poziție a Comisiei ca și metodă Aici ar mai fi poate niște amendamente, niște corecturi, uh, pentru că asta era înainte de discursul lui uh, Jean-Claude Juncker și uh, ne referam la faptul că cel de-al cincilea scenariu era un bun punct de plecare și că ar trebui să-l aprofundăm. Însă acum, după acest uh, uh, discurs, iată că avem un al șaselea scenariu. Mă gândesc că poate acolo ar trebui să modificăm un pic textul. Însă, în orice caz, asta nu contrazice ceea ce am scris noi în text. O a treia, un al treilea punct, analiza cadrului financiar multianual precedent și analiza pe care am făcut-o de altfel cu toți împreună în momentul în care am revizuit acest cadru financiar multianual și am vorbit și despre Brexit. Și concluzia este una singură și anume că se ajunge la limitele bugetare, acel 1% din PIB. Și deci al patrulea punct, reforma sistemului de, pentru resurse proprii e ceva indispensabil. Trebuie să găsim noi resurse proprii, fără de care, din nou, va trebui să solicităm contribuții din partea statelor membre și avem îndoieli în ceea ce privește uh, posibilitatea de a spori bugetul astfel. Apoi, vrem o definiție care să cuprindă plus valoarea Uniunii Europene și atragem atenția și asupra felului în care poate fi interpretată această plus valoare, care deocamdată nu e clar definită. Iar punctul următor, bugetul Uniunii trebuie să fie vizibil și citeți pentru cetățeni și se bizuie pe priorități cum ar fi creșterea durabilă, solidaritatea, chestiunile de securitate, de apărare. Deci pentru asta trebuie să regăsim în structura acestui cadru financiar în mod citet și vizibil toate aceste priorități. Insistăm de asemenea asupra importanței de a avea un buget unitar reafirmat în rezoluție și dorința de a avea anumite instrumente care acum sunt în afara bugetului care să fie reintegrate în buget. Și următorul punct, amintim cât de important este să avem un cadru financiar flexibil care să facă față evenimentelor și preluăm propunerile precedente formulate cu ocazia raportului de inițiativă pentru revizuire, și anume propunerea în ceea ce urește rezerva de criză, reutilizarea uh, anumitor sume care nu au fost alocate și rezoluția amintește de asemenea că angajamentele și creditele pentru instrumentele speciale trebuie să se înscrie la în plafon. În ceea ce privește instrumentele financiare, un aspect uh, destul de detaliat în documentul de poziție Oettinger-Crețu, E bine, noi indicăm că acestea sunt instrumente suplimentare, complementare, care nu trebuie să vină și să înlocuiască subvențiile, ci trebuie să vină în plus și indicăm de asemenea că avem anumite îngrijorări în ceea ce privește ideea unui uh, fond unic, deși putem să ne gândim la această ipoteză, un fel de fond de garantare unic pentru aceste instrumente financiare. Evident, durata cadrului financiar multianual trebuie să fie aliniată pe calendarul electoral al Uniunii Europene și, în același timp, trebuie să avem și o programare pe termen lung, mai ales pentru fondurile structurale. Și uh, cerem Comisiei să își publice poziția cel mai târziu în luna mai, în așa fel încât Parlamentul nostru să o poată studia cu seninătate și calm și să putem să angajăm discuții cu Consiliul. Evident, precizăm că Parlamentul nu trebuie să fie exclus, ci din potrivă să fie inclus, să fie cooptat la fiecare etapă a acestor negocieri. Mulțumesc. Merci, Madame Thomas, Monsieur Ulrich. Mulțumesc, doamna Toma. Doamna Albrecht? Eh, merci, president. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să mai adaug ceva la cele spuse de Isabel Toma, și anume că intenția acestei rezoluții nu este să definim Uh, sfera de acoperire a intereselor Parlamentului, ci un, o poziție politică a Parlamentului. Vreau să spun asta în mod foarte clar și răspicat. Deci cu da și cu nu. Aceasta este intenția. Și tocmai asta s-a și descris. Acum, vă rog, pentru că am spus, unu, aici nu avem suficienți bani, mesajul este foarte clar. Pentru, e un nu pentru anumite scenarii. Izoma, Isabel Toma tocmai a spus, nu putem accepta anumite scenarii, nu putem accepta un prag mai mic de 1%, ar trebui să fie mai mult decât 1%. De aceea spunem că trebuie să spargem acest plafon. Și cred că să fim atenți la asta. Și un alt aspect foarte important, vă atrag atenția la formulare, se spune că fie găsim un nou sistem de resurse proprii, fie statele membre vor trebui să acorde mai multe sume. Nu există altă posibilitate, fie una, fie alta. Pentru că dacă nu găsim noi uh, resurse proprii, atunci nu sunt alte soluții la mijloc. Și trebuie neapărat să schimbăm structura actuală a bugetului. E ceva foarte concret. Și, după părerea mea, este și un element așa de a introduce un fel de îngrijorare sau îndoială în mod diplomatic. Ideea de a avea toate aceste instrumente la oaltă. Nu e foarte clar cum se va face acest lucru. Deci noi subliniem această îngrijorare în mod diplomatic. Apoi, durata. Și aici poate nu suntem destul de răspicați. Eu cred că mai trebuie să avem o dezbatere aici la comisia noastră și să vedem ce amendamente vor fi, pentru că deocamdată spunem da, 5, o durată de 5 ani, dar unii s-au gândit la 7. Însă felul în care acum lucrurile sunt redactate, cred că mai lasă loc de dezbatere la comisia noastră pentru bugete. Pentru că în continuare dezbaterea continuă și o observație mai degrabă personală, uh, este că trebuie să știm, înainte de a finaliza acest document, ce înseamnă exact noua linie bugetară pentru, eurozo- pentru zona euro. Pentru că asta e ceva care a apărut ieri. Și foaia de parcurs spune că propunerea pentru noua linie bugetară pentru zona euro va fi gata în decembrie anul acesta. Decembrie anul acesta vom avea această propunere. Asta ce înseamnă de fapt? Adică e ceva care trebuie, care trebuie să apară în text. E o, doar o idee? E vorba de bani proaspeți? Sau ce exact? Ce e această linie bugetară pentru zona euro? Care e ceva nou. Și, în concluzie, noi vrem să prezentăm rezoluția care să nu fie încă un document foarte general și toată lumea, uh, hai să fim cu toții fericiți și bogați. Nu. Ce o, e mai degrabă un text în care ne pronunțăm da sau nu, răspicat. Mulțumesc! Je remercie, monsieur Brige. Mulțumesc celor doi raportori care examinează un, cadru bugetar marcat de multe incertitudini și am văzut care sunt uh, neajunsurile CFM pentru perioada 2014-2020. Când apare o situație de criză, nu găsim banii. Și înainte de a concepe un nou cadru financiar multianual de pentru 5 sau pentru 7 ani, uh, dacă e să ne uităm și la discursul despre starea Uniunii de ieri dimineață, ne putem pune întrebarea cum va arăta Europa peste câțiva ani, care, va fi, care vor fi competențele sale, care vor fi, deci, mijloacele pe care le vom pune la dispoziție, în așa fel încât uh, să fie o acțiune eficientă. E clar că misiunea colegilor Jans și uh, Isabel este o misiune uh, delicată, greu de realizat, însă aveam încredere în ei. Și acum aș vrea să rog raportorii din umbră, eventual domnul Cormel, să ne facă o prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi co-raportori pentru această bază foarte bună. În același timp, doresc să, fac, să atrag atenția asupra unei contradicții în conținut. Pe de o parte, se recunoaște că acum trebuie să decidem cum urmează să arate Uniunea Europeană în viitor. Asta a descris și Jean-Claude Juncker ieri, um, care este viziunea sa UE, însă întotdeauna spunem că trebuie să includem și, și pe cetățeni. Însă în același timp, într-un astfel de raport, spunem că multe lucruri nu pot fi puse sub semnul întrebării. Poate că uh, nu ar trebui deja să ne cramponăm de anumite puncte. Mulți dintre noi spunem că se merge mm, prea mm, din ce în ce mai departe, însă mulți cetățeni nu își doresc asta. Nu este suficient să te gândești ce sarcini ai și um, de unde iei banii. Ne întrebăm de, uh, cine face aceste, cine duce la bun sfârșit aceste sarcini? Trebuie făcute la nivel european sau uh, la nivelul statelor membre și dacă ajungem la concluzia că e nevoie de fonduri uh, de la, la nivel european, atunci este uh, just să întrebăm cine plătește și există disponibilitate, pentru că știm că multe state membre nu sunt dispuse să plătească mai mult. Deci, înainte să stabilim lucruri uh, concrete și să cerem din ce în ce mai mult, cred că trebuie să întrebăm ce își doresc cetățenii europeni ca noi să rezolvăm ca probleme. Și până când nu vom fi făcut asta, nu are niciun sens să luăm decizii. Trebuie să discutăm cu cetățenii din toată Europa, iar apoi să arătăm alternativele și de fiecare dată să spunem cât costă. Cred că asta ar trebui să facem. Ar fi bine dacă nu am avea tot timpul această împărțire între așa zi și prieteni ai UE și așa zi și dușmani ai UE, numai pentru că uh, unii oameni au, uh, pun sub semnul întrebării, numai pentru că um, pui sub semnul întrebării anumitor lucruri, nu înseamnă că ești un dușman al UE. Eu, de exemplu, pun sub semnul întrebării, um, um, nu sunt împotriva UE, sunt împotriva unei UE ineficiente, pentru că cred că trebuie să justificăm foarte bine cum cheltuim banul public. Ne vous suspectons monsieur Colmel. Da, să nu cumva să credeți, domnule Colmel, că v-am acuzat de ceva. Domnul Sole. Merci, monsieur le président. Um, the debate on the... Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea referitoare la viitorul cadru financiar multianual este o dezbatere deosebit de importantă, poate cea mai importantă pe care o vom avea pe viitor în următoarele săptămâni și luni. Pentru că politicile au nevoie de fonduri pentru a putea fi implementate și bugetul demonstrează angajamentul real sau lipsa acestui angajament față de anumite scopuri politice. Evident, dezbaterea pe viitorul CFM este 100% legat și de dezbaterea referitoare la viitorul Europei. Ce fel de Europa ne dorim? Deci bugetul trebuie neapărat să oglindească ideea noastră despre vi viitorul Europei. Și vreau să fac o observație personală. Ne dorim o Uniune Europeană puternică, cu mai multe competențe, capabilă să facă față așteptărilor de zi cu zi și a nevoilor de zi cu zi ale europenilor. Și cred că documentul de poziție al Comisiei este o bază bună pentru dezbaterea noastră E un document bun care vine cu câteva idei bune și aș dori să mulțumesc celor doi coraportori pentru munca depusă până prezent pe marginea acestei propuneri de rezoluție va trebui să abordăm două seturi de aspecte referitor la viitorul CFM. Pe de o parte, latura cantitativă, argumentele de natură cantitativă și pe de altă parte, latura calitativă. La nivel de cantitate, de volum, trebuie să ajungem la un acord în ceea ce privește volumul total al cadrului financiar. Și grupul nostru e de părere că nu ar trebui să Uh, scadem nivelul resurselor prevăzute pentru 2020 și Acum trebuie să discutăm și despre structura bugetului, partea de reformă referitoare la venituri. În acest sens, e clar că trebuie să avem un buget fără niciun fel de rabat, fără reduceri speciale și e nevoie și de resurse proprii. Asta pentru cantitate. Acum, în ceea ce vrește calitatea, trebuie să vedem care vor fi prioritățile pe care vrem să ni le fixăm la buget, care sunt nevoile sociale, spre exemplu, ale persoanelor celor mai vulnerabile, lupta împotriva inegalităților. Deci, pentru toate acestea avem nevoie de un buget care să fie orientat pe economie, care să fie rezistent în timp, un cadru financiar multianual care să poată să facă față schimbărilor climatice, iar în acest sens, bugetul ar trebui să fie mai înverzit și mai orientat pe politici împotriva schimbărilor climatice. Și pe partea calitativă, în continuare, avem nevoie de un buget mai transparent, care să permită o examinare mai atentă din partea cetățenilor. Acestea sunt punctele, aș spune eu, cele mai importante deocamdată pe care va trebui să le abordăm în această dezbatere deosebit de importantă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Sole. Mai dorește cineva să intervină? Nu văd. Poate doar un lucru pe scurt. Cel mai important mi se pare să putem să începem să ne imaginăm ce va fi Europa mâine. Suntem în plină globalizare și vedem că în anumite prerogative ce țin de suveranitate, statele membre nu mai pot, de fapt, să-și asume această suveranitate. În domeniul digital, de exemplu, vedem că Europa este incapabilă să creeze un, o mare întreprindere digitală, nici măcar nu reușește să taxeze marile întreprinderi care există, Google, Apple și Amazon și așa mai departe. Începem să vorbim despre industrie, vorbim despre terorism, avem probleme de migrație, poate că ar trebui să acționăm la surf, avem Uh, vom avea peste 800 de milioane de africani în plus pe această planetă în următorii 40 de ani, oare unde vor vrea să trăiască ei? Deci trebuie să uh, ne punem toate aceste întrebări. L-am ascultat pe Jean-Claude Juncker ieri. Uh, el a spus că până la urmă ne dorim o Europa care să ne protejeze o Europa care să își uh, umple, la, să-și umple lacuna de democrație, pentru că Europa are probleme în a vorbi cu cetățenii. Cred că aceste resurse proprii aduc resurse suplimentare, însă uh, fac să dispară această obsesie a justă retur în momentul în care veni, avem venituri proprii, statele membre nu se mai gândesc câți bani au dat, ci ce au primit în schimb. Acesta este avantajul resurselor proprii, însă ele trebuie definite clar. Pentru că dacă avem uh, resurse proprii la buget, asta înseamnă că se vor adăuga la impozitele plătite la nivel uh, local și național. Deci nu putem să punem toată povara pe contribuabil deci orice resursă proprie trebuie să ducă la o reducere a taxelor uh, colectate la nivel național. În orice caz, e deja 11 și 20, am vorbit prea mult. În întrebare uh, se prevede dacă vom vota înainte de alegeri sau nu acest buget. Și uh, concluziile le voi lăsa raportorilor Începem cu domnul uh, Olbricht. Da, foarte pe scurt. Aș dori să spun că sunt de acord cu domnul Comal în ceea ce privește metodologia. Întâi așa trebuie să facem. Întâi dezbatem Uniunea Europeană, apoi dezbatem competențele Uniunii Europene și apoi vom ajunge la diferende în Parlamentul European, pentru că noi credem că e nevoie de mai multe, dumneavoastră credeți că uh, e nevoie de mai puține în a treia etapă trebuie să vedem cât costă și apoi ce instrumente. Problema e că așa nu funcționează. Asta este lumea ideală. Și noi nu trăim într-o lume ideală. Problema este că cu bugetul vom răspunde la întrebări pe care nu ni le, va, nu ni le vor adresa ceilalți. practic facem modelul uh, Europei prin buget uh, și nu adaptăm bugetul la modelul pe care ni-l dorim. Din păcate, nu trăim într-o lume ideală. Da, în general, sunt de acord cu dumneavoastră, așa ar trebui să fie, dar nu e. Doamna Toma, aș dori să adaug și eu ceva pentru a răspunde întrebărilor adresate. În primul rând, Consiliul și-a definit viitor, cum vede viziunea asupra viitorului Europei, dar și noi și noi avem uh, dreptul de a ne exprima în acest sens. Însă, dincolo de aceste lucruri, aș dori să răspund la câteva elemente. Întâi, structura bugetară și veniturile. Vă amintesc că în paralel cu raportul uh, din proprie inițiativă privind CFM ce urmează, mai există un raport paralel votat în același timp care va fi despre resursele proprii. Deci va trebui să uh, echilibrăm cele două și să cooperăm cu coraportorii Depre și Lewandowski. Pentru a-i răspunde domnului Sole, în etapa actuală încă nu discutăm conținuturi și domnului Colmel îi spun, așteptăm uh, contribuțiile comisiilor sectoriale. Noi nu știm uh, și nu vrem să decidem uh, Uh, asupra conținuturilor. Uh, fiecare comisie trebuie să-și aducă contribuția pe domeniul său. Apoi, uh, există elemente noi în urma discursului lui Jean-Claude Juncker de ieri, pentru că, bineînțeles, nu știam ce urma să zică și decizia noastră a fost luată înainte. Vor fi, deci, elemente, probabil în raportul din, din proprie inițiativă, care vor fi incluse, de exemplu, chestiunea duratei, dar și chestiunea condiționalității evocată ieri de Jean, Jean-Claude Juncker și va trebui să abordăm acest subiect, va fi o dezbatere intensă, ce se întâmplă în ceea ce privește libertățile individuale, în ceea ce privește macrocondiționalitatea, migranții și așa mai departe. Um, Jean-Claude Juncker a vorbit foarte clar despre condiționalitate în aceste domenii și, bineînțeles, linia zonei euro, cum zicea și Ian Olbricht. Deci uh, rămân o serie întreagă de subiecte ce trebuie abordate și chiar dacă le putem evita în rezoluție, nu le vom putea evita în raportul în proprie inițiativă. Mulțumesc, spune președintele. Bugetul trebuie să fie expresia unui, unei viziuni uh, politice și sperăm că se va ridica la înălțimea ambițiilor și că vom uh, umple și acea lacună democratică, de unde și uh, ideea de a avea convenții cetățenești despre viitorul Europei. Vom avea în 27-28 următoarea uh, reuniune foarte importantă pentru că vom discuta uh, amendamentele la CFM și uh, de asemenea uh, vom discuta subiectele care au fost amânate de pe ordinea de zi de astăzi pe care nu le-am putut aborda din motive de timp.